Bună seara. Vă invit să începem ședința. Doresc să urez bun venit membrilor și publicului la prima ședință a Comisiei Tax 3 după vacanța de vară. Între timp, Comisia nu a stat degeaba. Delegația Comisiei a avut o deplasare la Washington în luna iulie. O altă delegație s-a deplasat mai recent în Letonia. În acest mod, Comisia a putut obține și colecta informații și uh, uh, dovezi legate de diferite subiecte din mandatul său. Astăzi discutăm despre impozitarea economiei digitale. Uh, suntem cu toții conștienți că um, Comisia SOR Econ tratează două acte legislative care își propun să, să se asigure că um, întreprinderile din sectorul digital nu uh, scapă de plata uh, impozitelor. Uh, în misiunea noastră la Washington, impozitarea din sectorul digital a fost unul din uh, subiectele care a suscitat cel mai mare interes și sunt convins că uh, această audiere va beneficia de cunoștințele pe care membrii comisiei le-au adunat în aceste dezbateri. Astăzi uh, vom uh, discuta despre impozitarea economiei digitale și sunt convins că discuția noastră de astăzi va putea alimenta uh, activitatea legislativă a ECON pe acest subiect. Audierea va consta în două prezentări susținute de experți în acest domeniu, din partea OCDE pe de o parte și uh, un expert de la OCDE și doi experți de la Comisia Europeană. În primul rând vom da cuvântul domnului Eduard Folhșogaș de la DG Taxud, care reprezintă Comisia la această ședință și care este însoțit de domnul Bart van Rai de la același, aceeași uh, direcție generală. Apoi îl vom asculta pe domnul Eric Robert, care va prezenta poziția OCDE cu privire la impozitarea economiei digitale. Vă urez bun venit, uh, stimați uh, domni, la această ședință și vom asculta cu interes prezentările și vom uh, discuta împreună despre stadiul impozitării economiei digitale. Fiecare Uh, prezentare, va beneficia de 10 minute de uh, timp de vorbire și apoi vom avea un schimb de opinii cu membrii comisiei sub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Domnule Folk Șogaș, aveți uh, cuvântul. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, uh, stimați membri ai Comisiei, pentru interes și pentru invitația de a veni aici. Împreună cu BART reprezentăm Comisia Europeană. Suntem uh, implicați în pregătirea pachetului privind impozitarea economiei digitale. Având în vedere constrângerile de timp, vom încerca să subliniem aspectele principale ale acestui pachet legislativ și probabil că știți că există mai multe propuneri legislative și dacă vreuna din probleme nu va fi acoperită de prezentarea mea, vă rog să-mi puneți întrebări ulterior. Voi uh, vorbi despre problema pe care încercăm să o rezolvăm și voi uh, creiona soluțiile pe care le propunem pentru a rezolva această problemă. Permiteți-mi să uh, subliniez că e vorba de o singură problemă rezolvată din mai multe unghiuri. Ce dorim să rezolvăm de altfel? Impozitele pe profit ale companiilor sunt învechite și nu iau în considerare această parte de digitalizare. Digitalizarea este un fenomen care există și care, permit, care este prezent în toate sectoarele societății. Nu mai vorbim despre companii digitale, ci de activități digitale. Și încurajăm digitalizarea și de altfel piața unică digitală este una din prioritățile politice ale Comisiei. Ca cetățeni și ca utilizatori, cred că cu toții suntem conștienți de beneficiile pe care digitalizarea le poate aduce în prezent. Pe de altă parte, reglementările privind impozitarea companiilor au fost creionate uh, în baza conceptului de prezență fizică. Adică o companie își uh, plătește taxele într-o jurisdicție dacă este prezentă fizic acolo, dacă are un sediu principal sau un sediu permanent acolo. Dacă o companie dorea să uh, facă um, afaceri pe o anumită piață, trebuia să se stabilească acolo, să-și uh, deschidă un atelier, să-și deschidă un depozit, așa funcționează lucrurile de 100 de ani. Și dacă combinăm cele două realități, uh, cea din trecut și cea din prezent, vedem că ele nu se potrivesc. Modelele mm, de afaceri digitale se bazează pe această parte de intangibil um, și de, pe capacitatea de a furniza produse ă, și servicii la distanță. Prin urmare, aceste uh, societăți digitale uh, deși au uh, activități într-o anumită jurisdicție și au uh, infrastructură digitală deci într-o anumită jurisdicție, nu uh, sunt neapărat impozitate acolo. De aceea, cadrul legislativ este învechit, iar companiile digitale nu plătesc uh, impozit acolo unde au activități comerciale, pentru că se aplică această regulă a prezenței digitale. Soluțiile pe care le propunem noi în acest pachet legislativ încearcă să rezolve aceeași problemă din unghiuri diferite și uh, cu un calendar de uh, soluționare diferit. Voi trece pe partea de peste partea de definiții. Aici arătăm că aceste problematici sunt în creștere. Uh, suntem conștienți de contextul politic, nu suntem singurii care am identificat acest, uh, această problemă. Este un subiect despre care s-a vorbit uh, îndelung, a fost analizată și la nivelul OCDE. OCDE-ul a discutat această problemă, apoi există și mandatul Consiliului și a, activitatea din cadrul președinției estone. Uh, Problema pe care tocmai am descris-o este una de natură globală și de aceea trebuie să aibă o soluție globală ceea ce înseamnă o soluție care să fie uh, convenită la nivelul OCDE, la nivel, uh, în sferă internațională. Această soluție globală însă va avea nevoie de timp pentru a uh, fi una rezonabilă, rațională, pentru că este o problemă complexă. Credem că este nevoie de redefinirea unor concepte fundamentale, cum ar fi sediul permanent și uh, alocarea profiturilor. Prin urmare, propunem ca reglementările să fie modificate la nivel european. Propunem o directivă care să vină să modifice reglementările de la nivelul statelor membre și o recomandare de modificare a regulilor și în ceea ce privește uh, jurisdicțiile non-europene și relația lor cu statele membre. Prin redefinirea uh, reglementărilor, uh, uh, reglementării corporațiilor pentru a lua în um, considerare acest factor digital. Va fi nevoie de timp și de aceea propunem și soluții pe termen scurt, soluții interimare care să fie aplicate până când uh, se vor uh, aplica soluțiile definitive. E vorba de acest regim uh, temporar. Soluția globală își propune să răspundă la două întrebări. Întrebări pe care ni le adresăm. Unde se plătesc impozitele și ce cum se aplică, ce, ce se impozitează. este nevoie să existe un conector în rețea, o, o conexiune cu uh, jurisdicția respectivă. De aceea propunem stabilirea acestui uh, sediu digital, acestei, acestei conectări digitale Nu este suficient să existe un sediu permanent digital, trebuie să fim capabili și să alocăm uh, profiturile către această um, către acest sediu permanent digital. De aceea propunem să luăm în considerare aspectul digital al activităților comerciale în modul în care sunt alocate profiturile. Și astfel veți constata că ceea ce propunem este să se uh, îndeplinească mai multe criterii și odată ce s-a uh, identificat sediul permanent digital, se va se vor lua în considerare um, activele, precum și uh, riscurile, dar și uh, factorul digital care astăzi lipsește din această schemă. Voi prezenta acum măsurile uh, temporare. Am spus că noi ne dorim o soluție globală care, să ai, care credem că va avea rezultatul cel mai bun. Uh, Însă va fi dificil uh, să se obțină un consens asupra unei astfel de soluții. Însă este nevoie uh, să acționăm uh, până la obținerea acestui acord global cu ajutorul unor măsuri interimare, pentru că astfel avem acest risc de erodare a bazei de impozitare în statele membre. Și companiile europene s-au plâns, ne-am întâlnit cu mai multe dintre ele și se uh, plâng de acest uh, dezavantaj competitiv pentru că au activități uh, fără un sediu permanent care trebuie să se supună acelor, acelorași reguli. De asemenea, există și un risc de fragmentare a pieței unice pentru că există mai multe state membre care au început deja să introducă aceste măsuri intermediare, interimare. Aceste soluții interimare fac parte din realitate și fără o acțiune la nivel european există riscul să avem o, uh, o, uh, un sistem făcut din bucățele. De aceea s-a uh, trecut la armonizarea acestei soluții uh, interimare prin uh, o taxă care să fie aplicată uh, serviciilor digitale este o taxă care se aplică veniturilor, se aplică profitului companiilor. De ce am propus o astfel de taxă? Pentru că dacă ne dorim o măsură interimară care să fie aplicabilă încă de pe acum și care să umple golurile legislative existente, aceasta nu poate să se conformeze unor reguli pe care noi dorim să le modificăm. Prin urmare, ne dorim să avem o măsură globală, o măsură acoperitoare. Această măsură intermediară este bine țintită uh, către uh, companiile care se califică pentru a plăti această taxă pe serviciile digitale. Vom taxa numai anumite activități digitale care se bazează pe participarea utilizatorilor. Această participare a utilizatorilor uh, este monetizată, este evidentă și este unul din inputurile principale uh, din contribuitorii principali la uh, veniturile companiei respective. Din acest motiv, taxa se aplică acestor activități care au o participare ridicată a utilizatorilor și nu tuturor, tuturor celorlalte activități. Mulțumesc, domnule Jogaș, pentru prezentarea uh, din partea Comisiei și acum vom asculta și poziția OCDE, domnule Eric Robert. Um, thank you. Mulțumesc. Mr. Chair. Domnule președinte. So, um, as a matter of introduction, given um, uh, the limited uh, time frame. În introducere, având în vedere timpul limitat pe care l-am la dispoziție, vă voi explica în câteva cuvinte uh, ce am uh, făcut uh, noi în cadrul organizației Ehm, OCDE și în cadrul BEPS, în cadrul proiectului BEPS, pe care majoritatea îl cunoașteți. Și aici am pornit de la ideea că există existat o problemă cu BEPS, pentru că unul dintre um, scandalurile uh, fiscale care au dat naștere structurii BEPS uh, implicau uh, um, companii uh, cu grad ridicat de digitalizare și proiectul BEPS s-a construit tocmai pe această nevoie din 2015. Este clar că atunci, în 2015, nu s-a terminat uh, ce era de făcut, erau anumite lucruri care depășau strict domeniul uh, BEPS și uh, s-a ajuns la concluzia că trebuiau făcute mai multe și s-a creat un task force pentru economia digitală cu un nou mandat adoptat după proiectul BEPS în 2016-2017 în cadrul cadrului inclusiv pentru BEPS, acest nou forum care se ocupă de monitorizarea punerii în aplicare ale diferitelor măsuri din cadrul proiectului BEPS, uh, care, mm, din care fac parte peste 117 membri pe picior de egalitate. În contextul acestui nou mandat, activitatea task force-ului uh, a avut s-a concretizat și termenul stabilit inițial pentru 2020 pentru a se găsi o soluție la chestiunile nerezolvate, însă s-a considerat că această dată era prea departe și um, s-a hotărât că era nevoie de un raport interimar în martie 2018 și vă voi prezenta pe scurt concluziile acestuia. Înainte de a face acest lucru, voi reveni la raportul uh, Action One al BEPS din 2015 cu concluzii foarte importante uh, care a pus bazele a ceea ce facem acum în cadrul inclusiv pentru BEPS. Primul concluzie a fost faptul că nu există un sector specific uh, al economiei digitale. E vorba de un proces de schimbare în întreaga economie și deci nu se poate limita economia digitală sau uh, firmele uh, digitalizate în scopuri uh, fiscale. O a doua concluzie este faptul că atunci când analizăm diferitele structuri Uh, ale firmelor uh, digitalizate, ne dăm seama că tehnicile contabile și juridice folosite nu sunt diferite de cele folosite de alte firme care folosesc mai puțin digitalizarea și de aceea nu există chestiuni uh, specifice BEPS din cauza digitalizării. Și acest element este important pentru că de la raportul uh, Action One al BEPS nu, nu mai folosim, nu mai vorbim despre economia digitală, ci de digitalizare sau transformarea digitală. Acestea fiind spuse, S-a acceptat atunci faptul că digitalizarea și caracteristicile asociate acesteia, menționate de Comisia Europeană, adică folosirea economiei intangibile pentru generarea profiturilor și uh, pe participarea utilizatorilor și exploatarea datelor pentru îmbunătățirea productivității. Toate aceste caracteristici uh, nu prun probleme specifice de BEPS, dar exacerbează unele dintre acestea din cauza mobilității sporite sau uh, anumitelor tehnici de planificare fiscală, dar nu e nevoie de soluții specifice în domeniul BEPS. Dincolo de BEPS, pentru că în timpul proiectului BEPS s-a ajuns la un acord în cadrul task force-ului că se pun probleme mai generale legate de fiscalitate, nu strict legate de planificarea fiscală sau de moralitatea în domeniul impozitării, ci cu structura, natura anumitor modele de afaceri și faptul că pot să ducă la întrebări dacă, tax, ă, dacă cadrul fiscal pentru taxare sau ă, directă sau indirectă este în continuare ă, adaptată situației. S-au identificat, s-au descris aceste modele atât în scopuri fiscale directe cât și indirecte. Pentru fiscalitatea indirectă, după cum știți, s-au găsit anumite soluții atunci și avem deja acum soluții, eh, soluții globale pentru TVA care vor fi aplicate eh, de multe țări eh, în Uniunea Europeană cu directivele privind TVA-ul, ci și în alte țări din lume. Astăzi 60 de țări din lume aplică soluțiile globale prevăzute pentru TVA. Nu știu dacă cunoașteți aceste probleme, dar ideea este să se asigure colectarea eficientă a TVA-ului în, în uh, țara în care se consumă serviciul sau uh, uh, produsul atunci când consumatorul nu este fizic prezent în țara respectivă. În ceea ce privește impozitarea directă, problema însă a rămas nerezolvată. Pentru că așa cum a explicat, au explicat și colegii de la Comisia Europeană, aici problema era alocarea, alocarea profiturilor și modelele de afaceri um, și aplicarea regulilor fundamentale ale cadrului nostru fiscal. Principalele probleme erau legate de alocarea drepturilor fiscale. Acestea nu au făcut parte din uh, mandatul task force-ului sau al proiectului BEPS inițial și de aceea s-a hotărât că în aceste domenii trebuiau făcute mai multe și aceste probleme urmau să fie discutate ulterior. Deci nu există un acord în legătură cu acesta, dar există un acord să se revină la ele ulterior. Un nou mandat a fost adoptat după pachetul BEPS și aici principalele elemente ale acestui mandat sunt legate de provocările uh, mai generale, mai largi legate de uh, fiscalizarea direct, de fiscalitatea directă. Deci ideea era ca pentru a se fac progrese în legătură cu aceste provocări, să se obțină mai întâi mai multe date în legătură cu ceea ce se întâmplă și deci să se monitorizeze evoluțiile legate de digitalizare și modul în care firmele folosesc tehnologiile digitale și aceasta a fost o parte importantă din activitatea noastră care se reflectează în raportul interimar recent care analizează modelele de afaceri care sunt uh, foarte digitalizate. O altă parte importantă a fost monitorizarea punerii în aplicare, uh, punerii aplicare a BEPS și impactul asupra modelelor de afaceri, inclusiv asupra modelelor digitalizate, să vedem dacă am rezolvat problema când vine vorba de evitarea plătirii impozitelor și o altă parte importantă a fost monitorizarea a ceea ce se întâmplă în lume în legătură cu digitalizarea și provocările mai generale legate de impozitare. Cunoașteți cu siguranță unele acțiuni, cum ar fi propunerea făcută de Comisia Europeană pentru a răspunde unora dintre provocările legate de digitalizare și unele țări au acționat deja, de exemplu, în India există o taxă specifică, dar și în alte țări. Obiectivul a fost acela uh, de a discuta provocările mai largi legate de impozitare și scopul era să se ajungă la un consens pentru a ceea ce numim acum soluții pe termen lung. Un moment important care a dus la raportul interimar care a fost uh, publicat în martie este publicarea publică, uh, consultarea publică realizată în California cu o participare largă a actorilor interesați din diverse domenii. Este important să subliniem faptul că acest proces, deci proiectul BEPS, dar și noul mandat în cadrul cadrului inclusiv, um, sunt uh, în cadrul grupului G20 uh, care a adoptat uh, Uh, diverse uh, etape ale activității și a aprobat uh, mandatul task force-ului, precum și raportul interimar din martie 2018 în cadrul președinției Argentinei. Și acum, în ceea ce privește acest raport interimar, pot să vă spun că are opt capitole pe diferite subiecte și trebuie să, cel mai important ar fi să subliniem ce s-a făcut în legătură cu provocările mai largi privind impozitarea. Aveți aici pe ecran diversele probleme acoperite, diverse chestiuni acoperite în raportul interimar. Dacă vă uitați la chestiunile de politică fiscală din dreapta, veți vedea că s-au făcut anumite progrese când vine vorba de identificarea acestor provocări și a implicărilor um, digitalizării în scopurile legate de impozitul pe venit. Am vorbit despre folosirea, eh, participarea actorilor interesați, faptul că um, o mare parte din tranzacții sunt intangibile și aceste implicații sunt în continuare uh, analizate Există opinii divergente în legătură cu diversele implicații pentru fiecare caracteristică cheie a modelelor de afaceri digitaliz- în, pentru companiile care folosesc mult digitalizarea. Dar un lucru important este faptul că s-au descris pozițiile diferitelor țări în legătură cu aceste implicații, aceste implicații asupra sistemului de impozitare pe venit. Există trei categorii de țări, practic. O primă categorie sunt țările care au considerat că problema este legată de uh, o caracteristică și anume participarea utilizatorilor și de aceea era nevoie de schimbări țintite în uh, cadrul internațional de impozitare, dar nimic mai mult. Al doilea grup de țări consideră că digitalizarea este doar un simptom al unei probleme mai largi uh, care are legătură cu globalizarea și problemele fundamentale ale sistemului actual de impozitare care poate nu mai este potrivit realității și deci reformele nu ar trebui să se limiteze la firmele care folosesc mult digitalizarea, pentru că trebuie să răspundă ori probleme mai largi și deci orice schimbare trebuie să se aplice uh, întregii economii. Un al treilea grup de țări consideră că nu există probleme specifice legate de digitalizare și după aplicarea eficientă a BEPS ar trebui să se rezolve automat problemele. Și avem un angajament din partea tuturor țărilor din cadrul inclusiv, indiferent din ce grup fac parte, să continue să analizeze aceste probleme pentru a găsi o soluție pe termen lung care ar implica modificarea regulilor. Pentru că acestea erau problemele cele mai importante um, identificate și putem fi relativ optimiști în legătură cu posibilitatea de a se face progrese între acum și termenul 2020, având în vedere că o țară care bloca progresele în aceste decizii, eh, discuții pentru că nu, avea, nu era de acord eh, cu premisa și anume că exista o problemă legată de digitalizare și globalizare și a schimbat poziția. Acum Statele Unite sunt deschise discuțiilor și dorește, la fel ca și celelalte țări, să se modifice regulile actuale eh, pentru a răspunde uh, problemelor legate de globalizare și digitalizare. Aici, pe ultimul slide, vedeți care sunt următorii pași, um, următoarele etape în cadrul task force-ului și uh, obiectivul este să se ajungă la un consens în legătură cu o soluție pe termen lung și, bine, și uh, acum uh, se abordează problemele la nivel tehnic. Mulțumesc. Bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumesc, domnule Robert, pentru prezentarea uh, abordării OCDE. Acum trecem la dezbatere. Uh, întrebările uh, vor fi în maxim de un minut și, vor, și răspunsul se va da în maxim patru minute. Are cuvântul mai întâi domnul raportor Niedermayer de la PPE și vă rog pe toți să respectați timpul. Bine, Mulțumesc foarte mult. În primul rând, trebuie să spun că apreciez foarte mult prezentările care vin cu o murătățire importantă față de audierea care a avut loc în Comisia Econ. Eu cred că acest proiect vizează distribuirea echitabilă a fiscalității și nu despre sporirea acesteia, așa cum a spus reprezentantul Comisiei. Însă preocuparea mea este că se poate ajunge chiar la o dublă impozitare sau la impozitarea unor profituri inexistente. Cât de serioasă este această amenințare? În al doilea rând, avem nevoie de date de la companiile care vor fi supuse impozitării. Ce asigurări avem că aceste date vor fi adecvate? Sunt de acord că nu este vorba de economia digitală în ansamblu și că o soluție finală și de ansamblu ar trebui să acopere și vânzările la distanță, de pildă, astfel încât profiturile realizate de participanții la piață uh, stabiliți în alte țări să intre să fie vizați de asemenea. Considerați că este dificil să se atribuie, să se aloce profiturile? Pentru că este foarte dificil de alocat costurile până la urmă aici. În ultimul rând, asta este o întrebare de ordin mai general. <clears throat> Ce se poate face pentru a defini baza de costuri pentru nou creat o instituție, deci o firmă digitală. Mulțumesc! Spune președintele. Mr. Robert, would you like? Domnule Robert, doriți să oferiți un răspuns? Uh, okay, I, um, I can comment on the second point. Eu pot să comentez la cel de-al doilea punct care a fost formulat. Mm, cred într-adevăr, mm, mulți dintre membrii care fac parte uh, din grupul de lucru BEPS, în care face parte și Statele Unite, dar și multe alte țări importante, precum India, Indonezia și așa mai departe, consideră că digitalizarea poate exacerba anumite chestiuni care țin de faptul că jurisdicțiile de piață sunt subcompensate în baza regulilor actuale și dacă suntem de acord cu diagnoza sau diagnosticul, și aici nu toate țările sunt de acord. Deci dacă suntem de acord cu acest punct de plecare, atunci opțiunile și soluțiile pe termen lung care trebuie analizate sunt cele care încearcă să identifice ce este specific pentru o piață sub aspectul creierii de valoare și care sunt caracteristicile unei piețe în funcție și de țări și ce, se, ce date vor putea fi folosite pentru a modifica impozitarea pe venituri și pentru a aloca și venituri suplimentare pe jurisdicțiile de piață și pentru a revizui regulile de tip Nexus pentru a permite anumite jurisdicții să impoziteze venituri în condițiile în care astăzi nu sunt în măsură să o facă. Sigur că putem să analizăm și costurile relevante, vedem dacă există costuri relevante mm, suportate în acel loc costuri de acces și penetrare a pieței. Este și asta o cale de urmat pentru lucrurile viitoare. Mai sunt și alte căi care se discută astăzi în cadrul grupului de lucru BEPS. Mulțumesc, Comisia, vă rog. Aș dori să mă refer la câteva din primele întrebări pe care le-ați formulat. Suntem de acord cu dumneavoastră. Nu este vorba aici de a impozita mai mult, ci diferit și creând o soluție cuprinzătoare, vrem să schimbăm regulile existente pentru a aduce în sfera de aplicare a regulamentului și acele companii care nu se încadrează acum este aceeași logică pe care urmează și măsurile interimare, care încearcă să creeze o condiție egale între companiile care se supun uh, regulilor existente pentru că au un sediu fizic în statele membre unde operează și firmele care nu au un sediu fizic în țările în care operează și astfel uh, ajung să nu plătească taxe deloc. Sigur că se poate ajunge la distorsionări atunci când o companie locală ar fi supusă și impozitului pe venit, dar și uh, impozitului pe servicii digitale. Aici ne-am lovit de câteva constrângeri atunci când am creat arhitectura pentru impozitarea serviciilor digitale. Sunt anumite chestiuni care țin de, de tratatul funcționare în Uniunea Europene și libertatea de a furniva servicii la nivel transfrontalier. Nu putem face distinție între serviciile oferite pe piața internă națională și cele oferite transfrontalier. Și de aceea Um, impozitul pe servicii digitale trebuie aplicat și pe un scenariu național. Însă, statele membre ar trebui să permită companiilor să deducă impozitul pe servicii digitale plătit din, uh, ca, ca un cost uh, pentru a reduce profitul impozabil la nivel național. Apoi, în ceea ce privește disponibilitatea datelor, uh, vizând uh, companiile care au sediul în afara UE și cum am putea um, face ca această uh, taxă pe servicii digitale să fie exigibilă acolo. Nu e o noutate să aplici un impozit european pe o companie, pentru o companie neeuropeană dacă avem o companie americană, chinezească sau indiană care oferă servicii sau bunuri pentru un consumator din UE, acestea trebuie să declare aceste tranzacții. Și deci s-a făcut o evaluare în ghișeului unic care a creat mecanismele prin intermediul căror aceste companii pot plăti um, acest impozit. Faptul că este un impozit care se bazează pe o declarație nu e neapărat un impediment. Trebuie să ținem aici cont de două lucruri. Acest impozit este într-adevăr țintit. Ci vorbim aici de com- companii cu o cifră de afaceri mare. Președintele intervine. Vă rog să nu formulați uh, un număr mare de întrebări uh, pentru a putea beneficia și de răspunsuri. Domnul e pe COFOD. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc um, vorbitorilor. Plecând de la ultima întrebare. Deseori se spune că propunerea Comisiei ar putea fi eludată de companii care sunt stabilite în afara UE. Puteți să ne dați un exemplu în care Facebook ar putea să continue să-și vândă serviciile în Uniunea Europeană după adoptarea acestor prevederi, fără să se supună impozitării? Cred că ați răspuns, dar este o întrebare care se aude foarte des în această dezbătare. Cred că taxarea trebuie să facă în locul consumului uh, și de aceea acest impozit trebuie să se aplice și companiilor fără o prezență digitală semnificativă. Puteți să ne spuneți dacă acest uh, impozit ar putea fi aplicat și companiilor cu afaceri tradiționale, precum companiilor farma, farmaceutice, de pildă. Că și această întrebare o auzim frecvent. Și, în fine, o întrebare pentru domnul Robert de la OECD. Erați optimist în ceea ce privește acțiuni comune și un acord între țările OCD până în 2020 Sper că aveți dreptate cu optimismul dumneavoastră. Între timp însă înțelegeți nevoia ca UE să-și protejeze integritatea pe piața internă și de a crea un uh, echilibru și să evite erodarea bazei impozabile. Este ceva care s-a mm, discutat și în contextul CDE și are susținere? Mulțumesc, Comisia. Am să încep cu ultima dumneavoastră întrebare. Căror companii se va aplica acest impozit pe servicii digitale DST? Încă o dată, și este o chestiune fundamentală. DST nu este un impozit pentru companii specifice, pentru un sector specific, nu este nici măcar un impozit pentru companiile digitale, pentru că uh, Așa cum ați spus pe bună dreptate, poate fi vorba și de o companie tradițională care furnizează anumite servicii care se încadrează în sfera de aplicare a DST. DST este un impozit care trebuie plătit de um, companii um, care se încadrează aici în baza anumitor criterii și care furnizează servicii sau servicii digitale, ambele fiind bine definite în directivă publicitate, intermediere, vânzare de date. Dacă avem o companie farmaceutică sau constructoare uh, de mașini care vinde date, nu orice fel de date, ci datele la care ne-am limitat aici în legislație, date generate de utilizatori pe platformele digitale și așa mai departe, atunci acea companie se va încadra aici, în sfera de aplicare a DST. N-am prea înțeles nuanța între întrebarea dumneavoastră și distinția față de întrebarea anterioară a colegului europarlamentar. Posibilitatea de eludare este minimă sau nu merită? Jurisdicțiile fiscale vor avea mecanismele necesare pentru a ținti aceste riscuri și a le minimaliza. Mulțumesc, OCD. Mulțumesc. Câteva cuvinte cu privire la optimismul și angajamentul pe care ni l-am luat în cadrul acestei echipe de lucru. Ne-am bazat pe dinamica acestor lucrări. În 2014 am început activitatea pe BEPS și am urmărit-o timp de 5 ani, iar dinamica s-a schimbat complet în cadrul echipei de lucru. Sigur că nu pot previziona rezultatul final, dar cred că Noua poziție anumitor țări uh, ne dă motiv de optimism. În ceea ce privește acțiunile unilaterale sau în speță propunerea UE cu privire la taxa pe serviciile digitale, ei bine, e clar că dacă ne uităm la raportul interimar uh, publicat în acest an, nu există un consens cu privire la nevoia unor acțiuni unilaterale imediate. Și aici aș mai adăuga că din punct de vedere al OCDE sau a cadrului inclusiv, sigur că noi încercăm să găsim soluții multilaterale bazate pe consens. Este o pornire pe care o avem în sânge. Nu avem suspiciuni față de acțiuni unilaterale coordonate. Acestea fiind spuse, cred că multe țări din echipa de lucru pe lângă UE, înțeleg care sunt presiunile resimțite de anumite țări și nu este vorba doar de UE, ci și alte țări care simt această nevoie de a lua măsuri imediate și se recunoaște și în acordul interimar faptul că țările sunt suverane și ca atare au dreptul să aplice măsuri unilaterale în condițiile în care respectă reglementările internaționale. Până la urmă, un singur lucru este important pentru noi. Fiecare acțiune unilaterală adoptată de vă țară trebuie concepută în așa fel încât să nu submineze progresul pe care încercăm noi să-l obținem în crearea unei arhitecturi globale în acest sens. Mulțumesc. Acum au cuvântul raportorii din Econ, Darius Rozati. My first question is... Mulțumesc. Prima întrebare către comisie. Aș dori să vă întreb despre problemele potențiale legate de distincțiile între uh, serviciile digitale care ar trebui să fie impozitate și alte activități realizate de companii. Sunteți sigur că în fiecare caz, această delimitare se poate face în mod exact uh, pentru a se evita orice zone gri unde să existe neînțelegeri sau confuzii asupra acoperirii sferei de aplicare, pentru că din uh, proiectul de directivă nu este foarte clar. Definițiile sunt încă generale și în ce măsură credeți că autoritățile fiscale naționale sunt pregătite să facă această distincție și să măsoare uh, serviciile digitale impozabile. Credeți că sunt capabile să facă această evaluare și să asigure uh, conformitatea, respectarea propunerii? Și acum o întrebare către OCDE. Continuând întrebările de mai devreme, unele țări, membre OCDE, sunt împotriva acestei taxe și, în general, sunt împotriva uh, ideii de impozitare a, a economiei digitale. Care sunt argumentele lor? Sunt aceste argumente convingătoare? Credeți că uh, puteți ajunge la un compromis în 2-3 ani pentru această soluție globală? Și dacă da, ce strategii, ce tactici, ce, ce tactici veți utiliza pentru a uh, convinge acele țări care nu vor să asculte sau nu vor nici măcar să ia în considerare o astfel de posibilitate. O a doua întrebare, în ce măsură credeți că această acțiune unilaterală a Uniunii Europene, pe care o sprijin de altfel, este utilă pentru identificarea unei soluții globale? Inițiativa Uniunii europene sau faptul că Uniunea Europeană are o astfel de inițiativă singură uh, va ajuta ca alte țări să se alăture și ele sau din potrivă va suscita opoziții? Cu alte cuvinte, susțineți ceea ce am uh, început aici, inițiativa Comisiei și rapoartele realizate aici? Mulțumesc, Comisia! Mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește distincția între serviciile care sunt impozabile, pe care le-am uh, listat în uh, directivă, în primul rând, considerăm că este o directivă foarte precisă, care se referă numai la trei activități impozabile. Nu având o incidență în uh, aplicarea practică a actului legislativ, atunci uh, cu cât domeniul de aplicare este mai complex, cu atât și implementarea sa va fi mai complexă și cu cât avem mai puține servicii impozabile, cu atât vom avea mai puține probleme de aplicare. Sigur că proiectul comisiei poate fi îmbunătățit, de aceea suntem deschiși la sugestii nu numai din partea Parlamentului, dar și din partea statelor membre, uh, în scopul de a clarifica ce înțelegem prin aceste uh, trei servicii uh, impozabile și dacă aceasta este, acesta este scopul, vom putea manifesta deschidere și vom putea accepta astfel de uh, tentative de clarificare. Sigur că va fi întotdeauna dificil uh, să nu ai nicio zonă gri uh, atunci când, dai de, când, când elaborezi definiții în, uh, cu caracter juridic, pentru că uh, este totdeauna dificil să uh, restrângi sau să, să tragi linia între ceea ce este impozabil și ceea ce nu este impozabil. Noi încercăm să reducem la minimum această zonă gri. Și referitor la a doua întrebare, avem uh, plină încredere în profesioniștii care lucrează în administrația fiscală din statele membre și considerăm că sunt mm, complet uh, sau pe deplin capabili nu numai să aplice actele legislative, dar și să uh, implementeze sau să realizeze auditurile fiscale prin care să se asigure uh, că această legislație este implementată. OCDE, mulțumesc! La primul punct, referitor la uh, taxa pe serviciile digitale și la faptul că anumite țări au rezerve regate de adoptarea acestei taxe, acestui impozit, cred că Unul din uh, motive se referă la distorsiunile economice asociate cu astfel de măsură și a fost detaliat în raportul nostru. S-a spus mai devreme că orice acțiune unilaterală, orice acțiune la nivel intern trebuie să respecte și obligațiile internaționale și una din aceste obligații este uh, principiul nediscriminării obligațiunilor, obligațiilor uh, comerciale. Uh, în conformitate cu acordurile comerciale ale Uniunii Europene, dar există uh, o marjă de manevră în ceea ce privește posibilitatea ca o țară um, să elaboreze astfel de reguli, ținând cont de distorsiunile posibile care sunt listate și în raportul nostru intermediar. Într-adevăr, dacă s-ar ajunge la o soluție pe termen lung până în 2020, se ridică întrebarea dacă uh, mai sunt utile aceste uh, măsuri uh, interimare, temporare, pentru că orice proiect legislativ, orice uh, astfel de soluție pe termen lung, de fapt, ar putea fi disponibilă mâine. 2020 este aproape. Și m-ați întrebat dacă această acțiune unilaterală a Uniunii Europene poate fi considerată ca fiind utilă pentru identificarea unor soluții pe termen lung. Cred că, în primul rând, depinde de uh, conceptul, uh, despre, de, de conceperea acestor măsuri și caracteristicile lor, o caracteristică importantă este posibilitatea de a avea o clauză care să sublinieze caracterul interimar al unei astfel de măsuri și termenul uh, său de aplicare uh, și faptul că o astfel de um, soluție va deveni caducă în momentul în care se ajunge la un consens pentru mm, soluțiile pe termen lung. Și adoptarea sau propunerea de a avea astfel de măsuri uh, unilaterale poate uh, reprezenta un mm, factor de presiune față de alte state membre pentru a se ajunge la o mm, soluție pe termen lung? Ei bine, la această întrebare aș spune că este o mm, opțiune politică pe care nu am mandatul să o comentez. Președintele, mai avem acum uh, intervenții din partea celorlaltor grupuri și trebuie să ne limităm timpul de vorbire la patru minute. Uh, intervenție din sală fără microfon. Președintele, sunt de acord că au fost intervenții mai lungi, dar era vorba de coraportor și e puțin diferită situația. Acum, o marcare PPE. Vreau să reiau de unde de la am ce am discutat anterior. Nu există din afara UE um, țări care au dubii față de impunerea unui astfel de impozit. Există și în interiorul uh, Uniunii țări care lucrează la soluții naționale, așa cum s-a discutat în ecofinul informal de sâmbătă. Întrebe Comisia când uh, se va ajunge la situația ca să se elimine consensul um, și să se treacă la decizii bazate pe majoritate. Și a doua întrebare. Această dificilă de partajare între venituri din economia digitală și alte venituri nu face oare să fie nevoie de uh, o, un amestec dintre soluția interimară pe termen scurt și cea pe termen lung. Și a treia întrebare, s-au prognozat 5 miliarde de euro la 3%. Există deja discuții cu statele membre pentru a introduce aceste venituri ca venituri UE în bugetul european. Yes, the commission please, Mr. Forster. Eh, domnule Folsogas, vă rog, din partea Comisiei. Mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, cred că vă referiți la măsurile interimare, în primul rând, așa că voi eh, răspunde în legătură cu acea propunere. Propunerea noastră s-a bazat pe uh, Ehm, articolul 113 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și acolo e nevoie de unanimitate. Ehm, în legătură cu a doua întrebare, și anume la uh, granița între activitățile digitale și nedigitale. Suntem de acord că a intrat în discuția ce sunt activități digitale și ce sunt activități uh, altele decât cele digitale e complicat. De aceea am încercat să evităm această discuție și am făcut acest lucru definând foarte specific anumite servicii și caracteristicile lor. Considerăm că Astfel, s-a îmbunătățit certitudinea juridică pentru firme și administrațiile fiscale când vine vorba de clasificarea activităților din lumea reală în, în, ca activități specifice impozitate astfel. Um, în legătură cu posibilitatea de a folosi veniturile ca resurse din aceste taxe, ca resurse proprii, cred că comunicarea Comisiei um, care însoțește pachetul privind uh, impozitarea digitală s-a făcut referire la această posibilitate și din câte știu eu, atât. Nu sunt la curent că s-a luat în serios uh, în discuție acest subiect. SND, Mrs. Schlein. Doamna Schlein de la SCD. Thanks a lot. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor noștri. Comisia Europeană a ales rata de 3% pentru taxa digitală interimară, după ce a analizat diversi factori și impact, inclusiv povara fiscalității pe umerii uh, întreprinderilor uh, cu diverse niveluri de profit. Ne-ați putea da mai multe detalii și aș dori să vă întreb câte firme în întreaga lume, pentru că am văzut cifrele din prezentarea dumneavoastră, dar aveți o idee cam câte firme pot fi considerate impozitabile conform condițiilor de la articolul 4 și ultima întrebare ar fi care este legătura cu ceea ce cred eu că este soluția structurală pe termen lung, e vorba de directiva privind baza comună de impozitare. Nu credeți că există riscul întârzierii adoptării directivei CCCTB, în legătură cu care Parlamentul uh, s-a exprimat de mai multe ori cu majoritate largă, în, legătură cu faptul că trebuie să, se avanseze. Mulțumesc! Vă rog să răspundeți, reprezentanții Comisiei. Îmi cer scuze anticipat, uh, pentru că știți că echipa care a lucrat la acest proiect este destul de mare și noi nu suntem economiști, așa că le cerem scuze, pentru că vă vom da explicații uh, Um, destul de elementare și vom uh, putea să vă trimitem clarificări suplimentare mai târziu. În ceea ce privește rata taxei de 3%, acest procent a fost, hotăr- a fost ales pentru a echilibra posibilitatea obținerii de venituri, pentru a compensa costurile punerii în aplicare a acestei măsuri și, pe de altă parte, recunoașterea faptului că această, acest nou impozit riscă să creeze anumite distorsionări ale pieței dacă firme care plătesc această taxă să plătesc deja taxe pe venit în acel stat membru. De aceea s-a ținut cont de anumite marje și rata de impozitare efectivă a acestor firme care sunt impozitate de două ori. O rată mai mare de 3% ar fi dus la nivele de impozitare efective uh, care au fost considerate ca distorsionând prea mult sau uh, periclitând prea mult viabilitatea acestor uh, firme, iar rate mai mici, procente mai mici de impozitare, nu asigurau viabilitatea economică a taxei în sine. De aceea s-a ales rata de 3%. Acesta a fost compromisul uh, după potrivit uh, din punctul de vedere al, uh, al Comisiei între aceste aspecte. Apoi, uh, considerăm că între 180 și 200 de firme uh, s-ar putea să plătească această taxă în întreaga lume. E vorba de firmele care depăsesc uh, cele două praguri și oferă astfel de servicii. În legătură cu baza comună de impozitare CCTB, acesta nu s-ar aplica multor firme pentru că E vorba de firme care au venit în valoare de cel puțin 750 de milioane de euro. Deci dacă se adoptă directiva CCTB, oricum am avea nevoie de reguli pentru alte firme care nu trebuie să respecte regulile din directiva CCTB. Și de aceea recunoaștem faptul că propunerea privind baza comună de impozitare CCTB trebuie ajustate la momentul potrivit pentru a ține cont de aspectele legate de uh, economia digitală inclusiv reguli uh, privind uh, această taxă digitală. Și știm că Parlamentul European a făcut propuneri interesante în acest sens. Thank you. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă Schlein, pentru întrebarea pusă într-un mai puțin de un minut. Are cuvântul Wolf Klintz de la ALDE. Mulțumesc! Până acum, în Uniunea Europeană, nu am reușit să rezolvăm aceste probleme foarte bine. Am trei întrebări. În ce măsură credeți că noua taxă va funcționa mai bine decât taxa pe uh, tranzacțiile financiare? S-ar putea ca rezultatul să fie doar cooperare sporită și punerea în aplicare s-ar putea să dureze ani de zile și să nu ne permită să facem progrese. În al doilea rând, Considerați că schimbarea sistemului de la taxă pe venituri pe cifra de afaceri, deci să nu taxați profiturile, credeți că asta funcționează, având în vedere că se face raportare țară cu țară? În al treilea rând, nu credeți că vor exista consecințe? Firmele americane vor plăti această taxă și poate că uh, vor reacționa, mai ales având în vedere administrația americană actuală. Mulțumesc. Are cuvântul acum, uh, au cuvântul reprezentanții Comisiei pentru a răspunde. Mulțumesc pentru întrebări în legătură cu modul în care se va aplica sau va, va uh, uh, evolua această taxă, pot doar să vă spun că fa- noi facem toate eforturile pe care le putem face. Am uh, făcut eforturi pentru a prezenta rapid trei propuneri și să facem evaluări de impact uh, bune din punct de vedere tehnic Știm ce critici ne-au fost adresate. Doresc să subliniez de asemenea faptul că nu s-au propus multe alternative la propunerea pe care am făcut-o noi și nu trebuie să uităm acest aspect. Noi putem garanta că am făcut tot ceea ce am putut pentru a face propuneri funcționale din punct de vedere tehnic și, bineînțeles, dorim să ascultăm și să ținem cont, să, acceptăm multe propuneri care îmbunătăți claritatea și calitatea propunerilor. În ceea ce privește a doua întrebare, de ce nu mai taxăm uh, veniturile și profiturile, uh, ci dorim să taxăm cifra de afaceri. Nu taxăm cifra de afaceri în sine. Considerăm că cea mai bună uh, soluție este una globală, dar având în vedere că nu avem o soluție la nivel de OCDE, considerăm că o schimbare a regulilor de impozitare um, ale firmelor în Europa și este cea mai bună soluție. Trebuie să fim realiști. Trebuie să recunoaștem că schimbarea regulilor de impozitare a întreprinderilor înseamnă a schimba aspecte fundamentale din impozitarea persoanelor juridice. Și de aceea o măsură interimară trebuie aplicată pe termen scurt în pentru perioada în care se discută încă o soluție pe termen mai lung. De ce este o taxă pe cifra de afaceri și nu pe, pe profituri? Pentru că dacă ar fi o taxă pe venituri, pe profituri, am reveni la schimbarea um, modului de taxare. Cum am putea propune ca măsură interimară ceva greșit, la fel de greșit, ca și regulile pe care dorim să le schimbăm. Nu avem alt mecanism la dispoziție care să ne permită să rezolvăm problemele cele mai urgente uh, create de firmele din lumea digitală, având în vedere aplicarea regulilor actuale. Deci încercăm să limităm distorsionarea uh, din cauza sistemului de impozitare. Și la ultima întrebare, nu pot să vorbesc despre reacțiile din alte jurisdicții, pot doar să spun și să repet încă o dată că aici nu dorim să taxăm firme sau grupuri de companii sau companii din jurisdicții specifice. Dorim să, aplic, să realizăm, să aplicăm o taxă această taxă oricei firme, oricărei firme care oferă servicii digitale, indiferent de unde vine firma respectivă. Mulțumesc, are cuvântul Eva Julie de la Versi. Mulțumesc. Am o întrebare pentru reprezentanții OCDE. Aș dori să întreb dacă nu încearcă să repare un lucru care nu poate fi reparat. Raportul dumneavoastră de acum câteva zile arată că am pierdut în 10, 10 puncte în 8 ani și având în vedere că avem noile reguli BEPS, cresc uh, uh, profiturile și scade nivelul taxării întreprinderilor. Deci este clar că e un eșec. Ați făcut extrem de multe, ați muncit mult, dar soluția nu există pentru că este singura soluție viabilă. Chiar și în țările în care există impozitare unitară, ca Brazilia, ă, suferă presiuni din partea OCDE-ului să renunțe la această impozitare și să intre în acest sistem care favorizează, după părerea mea, multinaționalele. Și aș dori să-i întreb pe cei de la Comisie, de la Taxud, ce părere au în legătură cu faptul că Comisia, că Germania nu uh, are o poziție pozitivă în legătură cu această taxă și aș dori să știu care este calendarul pe care îl prevedeți dumneavoastră pentru adoptarea uh, acestor texte legislative. Știți că Bruno Le Maire a propus o clauză de caducitate pentru uh, impozitarea digitală, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu această idee. Mulțumesc. Are cuvântul uh, acum domnul Robert de la OCDE pentru a răspunde. Mulțumesc. Vă mulțumesc raportul nostru recent care este o anchetă a politicilor OCDE și a reformelor uh, mm, fiscale recente, unde se observă că, nu, că a, a scăzut consecvența în ratele uh, de impozitare ale întreprinderilor. Legătura, când vine vorba de legătura cu BEPS-ul, cred că trebuie să facem anumite clarificări. În cadrul proiectului BEPS am avut un mandat de la grupul G20 să um, uh, ne ocupăm tocmai din aceste venituri neimpozitate, aceste venituri fără un stat de impozitare. Și sistemul actual, așa cum este el aplicat în momentul de față, nu va mai permite această eludare a taxelor uh, deci, eliminarea dublei neimpozitări nu înseamnă că rezolvăm toate problemele, uh, că rezolvăm problemele legate de concurența fiscală. Ar putea să fie rezolvate anumite aspecte legate de concurența fiscală, dar cu siguranță proiectul BEPS și instrumentele create nu au avut obiectivul de a rezolva problema concurenței fiscale între țări. În ceea ce privește eforturile făcute privind uh, digitalizarea și regulile de lucrare a profiturilor, aici regulile se referă la lucrarea drepturilor de taxare între țări, surse, țări sursă și de rezidență, dar și uh, jurisdicții ale piețelor sau țări de producție. Și aici mandatul nu uh, vizează concurența fiscală, dar e posibil ca anumite soluții, în funcție de soluțiile propuse și cum arată acestea, s-ar putea să existe efecte indirecte, un efect indirect și anume acela de a reduce presiunea pe concurența fiscală între, între state. De exemplu, au impresia Uh, că regulile actuale sunt, create în, sunt aplicate în jurisdicția pieței și dacă obiectivul este să crească uh, profiturile taxabile în jurisdicția pieței, atunci se va aloca aceste uh, posibilități de taxare pe baza unui factor care este mai puțin mobil. Partea intangibilă este extrem de, de mobilă. Deci, mandatul nu are obiectivul de a rezolva problemele legate de concurența fiscală, dar în funcție de uh, soluția finală aleasă, s-ar putea să existe efecte și asupra problemei legate de concurența fiscală. Au reprezentantul, cuvântul acum reprezentanții Comisiei. În ceea ce privește poziția Germaniei, nu putem să explicăm noi care este poziția Germaniei și logica uh, care stă la baza acesteia. Pot să vă spun doar că azi în Consiliu toate statele membre sunt implicate într-o discuție proactivă în legătură cu modalitatea în care această legislație poate funcționa. În ceea ce privește calendarul pentru adoptarea acestei uh, legislații, Cred că la Consiliul Informal Ecofin, ministrii de finanțe și-au lăsat timp până în decembrie pentru a reevalua situația negocierilor și progresele făcute. Deci, vom continua să facem eforturi până atunci și apoi vom vedea unde vom fi ajuns. Iar în ceea ce privește clauza de caducitate, aș putea să intru în detalii în legătură cu motivul pentru care nu s-a prevăzut o astfel de clauză, dar nu avem timp, așa că nu voi face acum. Voi spune doar că Dacă aceasta este singura problemă care stă în calea compromisului, cu siguranță vom găsi soluții pentru a depăși această problemă specifică. Nu trebuie să stea o astfel de problemă în calea unui acord a permite un acord. Mulțumesc. Are cuvântul acum reprezentantul grupului GUE. Tema de digital. Mulțumesc, domnule președinte. Tema impozitării digitale are o mare acoperire și în presă, sigur că ține de ședința ECOFIN, dar ține și de documentele care au Uh, fost dată publicității săptămâna trecută și unde Ministerul nostru de Finanțe a avut o abordare foarte negativă vis-a-vis de acest lucru, de aceea salut faptul că ministrul de finanțe austriac după Ecofin spunea că se caută o soluție pentru a găsi până la finele anului uh, o soluție acceptabilă în acest sens. Înțeleg că acest lucru ar uh, interveni înainte să se găsească o soluție la nivel OCDE. Care credeți, domnule Robert, că este probabilitatea de a găsi până la urmă o astfel de reglementare? Pe mine m-ar interesa aici care este părerea dumneavoastră mm, în ceea ce privește definiția unui sediu digital sau punct de lucru digital și ați mai spus că ați făcut uh, analize în ceea ce privește tipul și forma impozitului și ați analizat și în ce măsură mm, alte firme ar fi afectate până la urmă de acest lucru. Robert. Domnul Robert de la OCD. Mulțumesc. Voi încerca să fiu uh, succint. Ceea ce privește se digital. Trebuie să vă spun că raportul digital interimar a identificat uh, nexusul ca o problemă și că aici trebuie găsite alte soluții pentru a um, nu fi supus cerințelor prezenței fizice. Însă, cred că printre rânduri în acest raport se poate citi faptul că Principala problemă este neapărat acest uh, sediu digital, Nexus, ci alocarea profiturilor, pentru că uh, indiferent cum uh, face arhitectura unei brânze digitale, dacă nu există profituri uh, de alocat acelei noi prezențe impozabile, este un exercițiu inutil. Și de aceea ne-am întors cu discuțiile și de aceea ne concentrăm în activitatea noastră pe alocarea profiturilor și să vedem în funcție de ce modificări putem agrea acolo, vom vedea ce modificări se pot face la regulile aferente a Nexus, adică locației digitale, prezenței digitale. Mulțumesc, comisie, dacă mai dorește să adauge ceva. Ok. Ok, so now EFDD, David. Acum din partea FDD, David Coburn. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Soga s-a spus la început că un lucru evident că impozitul pe venitul corporațiilor este un lucru depășit. Atunci, de ce această obsesie de impozita orice? Activitatea economică este utilă, oamenii cumpără, vând, dar faceți tot posibilul pentru a impozita întreprinderile doar de dragul impozitării. Oare n-ar fi mai bine să reducem impozitele pentru uh, magazinele tradiționale. Sigur că marile companii întotdeauna vor încerca să nu plătesc impozite. Toată lumea face așa. Încearcă să reducă impozitele. Doar uh, comercianții mărunți sunt loviți până la urmă de impozitare și impozitul pe venit, până la urmă, uh, este metoda cea mai bună pentru a ne asigura că fiecare plătește cât trebuie. Marile companii, până la urmă, nu plătesc impozite, transferă aceste costuri în seama consumatorului, până la urmă. Nu înțeleg. Miercuri votăm să impunem măsuri și mai stupide, măsuri de cenzurare și așa mai departe. Oare credeți că ne vor face viața mai bună? Credeți că acest lucru va îmbunătăți competitivitatea Europei? Cred că nu, din potrivă. Și de ce? Pentru ca UE să cheltuie și mai mulți bani pe birocrați pentru această mașină de făcut cărnați legislativi. nu există niciun fel de profesioniști din afaceri în comisie care să înțeleagă acest lucru. E o regulă simplă pe care oamenii obișnuiți o înțeleg. Mulțumesc că um, comisia sau oamenii de afaceri care doresc să comenteze. Well, I think your question refers to the broader debate. Eu cred că întrebarea dumneavoastră se referă la cadrul mai amplu uh, în ceea ce privește impozitarea veniturilor, ceea ce nu face obiectul acestei dezbateri. You seem to be doing this just for the hell of it. There doesn't even any purpose. You know you can't tax these. Știți foarte bine că nu puteți să taxați aceste companii, că întotdeauna vor găsi o portiță. Ceea ce încercăm să spunem este că nu încercăm să intrăm într-o dezbatere filosofică Uh, în sensul în care statele membre au nevoie de impozite pentru a-și susține statul. Vorbim aici uh, strict o sensul despre propunerea Comisiei în ceea ce privește impozitul pe serviciile digitale. Mulțumesc, spre președinte, doamna Regler. Întrebarea este dacă acest impozit aduce ceva. Ne avem nevoie mai degrabă de întregul pachet care să țină și de CCCTB și de DST. Există în momentul de față ministrii care vorbesc deseori despre echitate fiscală, dar uh, în spate vor uh, totul. A doua întrebare se referă la Consiliul Ecofin. Nu e oare posibil ca în mm, acest termen propus până la finele anului să nu fie um, prea scurt? pentru că timpul presează. Dar dați-mi faptul că anumite state membre deja au în vedere măsuri naționale care nu sunt eficiente, ca de pildă uh, Austria cu o impozitare pe publicitate, dar mai există și alte exemple. Mulțumesc! Yeah, the commission, please. Sorry, yeah, I... Comisia, vă rog. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare a dumneavoastră. Nu m-aș aventura acum să discut uh, scenarii politice. Va trebui să lucrăm din răsputeri ca să ajungem la un acord cât mai repede. Și și angajamentul este mare pe acest dosar, pentru că și opinia publică își dă seama până la urmă că e ceva urgent. Măsuri interimare sigur există, vor rămâne, dar mai sunt și multe altele în pregătire. Deci, uh, ceea ce face ca o acțiune la nivel UE să fie mm, cât se poate de urgentă. Nu suntem siguri la ce v-ați referit cu prima întrebare întregul program. Sigur că vorbim de o taxă digitală acum. Și definiția sediului uh, digital sunt parte dintr-un tot. Dar pentru ca lucrurile să avanseze, într-adevăr, e nevoie de întregul pachet, nu? Sigur că ar trebui incluse aici și regulile în ceea ce privește sediul digital și uh, în CCTB, dar din punct de vedere juridic nu este posibil pentru o comisie să amendeze o propunere care se discută în continuare în Consiliu, ceea ce nu înseamnă că și propunerile care vizează baza fiscală comună consolidată a societăților CCCTB să nu poată fi schimbată, evident. Întâi lucrăm acum pe regulile în ceea ce privește sediul digital și vrem să ne asigurăm că acestea sunt adaptate economiei digitale. Președintele, ajungem acum la intervenții spontane, deși nu prea avem prea mult timp. Două uh, solicitări, doamna Beres și doamna Gomez. Poate le putem combina. Mulțumesc! Mulțumesc și interpreților că rămân pentru a permite tuturor, uh, a ne permite tuturor să ne exprimăm. Uh, înțeleg că e dificil să participați la această ședință atunci când nu aveți un rol uh, oficial și când trebuie să așteptați 10 fără un sfert pentru a pune o întrebare. Ați spus că există un climat de optimism care arată că se pot face progrese, însă trebuie să recunoaștem că această dinamică și această inițiativă a Uniunii Europene încurajează acest climat de optimism și, pe de altă parte, având în vedere organizarea OCDE, uh, în loc să uh, subminați propunerea comisiei, poate ați face mai bine să vă bazați pe ea pentru a putea uh, să o folosiți ca punct de plecare pentru o dinamică care să favorizeze progresul lucrărilor în organizația dumneavoastră. Mulțumesc, Ana Gomes. Domnule Sauga, spuneți că pentru a evita dubla impozitare, s-ar putea avea în vedere o deducere din impozitul pe profit. N-ar contraveni asta oare scopului impozitării digitale? Dacă vorbim de pildă de o companie cu o prezență fizică în Uniunea Europeană, de pildă Apple în Irlanda, care oricum plătește un impozit ridicol acolo, unde până la urmă veți deduce cei 3%? Nu prea are logică. Mulțumesc. Mulțumesc, Comisia, vă rog. În primul rând, Nivelul de profit întreprinderilor ține de competență națională, de aceea nu face parte din propunerea de față. Ne dăm însă seama că anumite scenarii ar putea implica companii care sunt stabilite într-un stat membru, care se supun impozitului pe profit și ar urma să plătească și uh, taxa pe servicii digitale în acel stat. Pentru că așa ne impune tratatul de funcționare Uniunii Europene. Nu vedem însă o problemă, pentru că și o companie din afara UE se supune acestui impozit pe servicii digitale, dar ne fiind plătitor de impozit în UE, n-ar putea deduce acest impozit. Deci, acest impozit nu este legat de prezența fizică într-un stat membru și de aceea o astfel de companie Oricum n-ar plăti impozit pe profit într-un stat membru și Întrebare fără microfon din partea vorbitoare. Atunci când există o prezență fizică într-un stat membru, nu putem face o distinție între companii Vorbitorul reia. Impozitul pe profit care se plătește deja arată deja că respectiva companie plătește impozit în jurisdicția în care se creează valoare. Asta nu este scenariul pe care îl abordăm. Noi spunem că dacă o companie deja se supune acestor reguli DST ar putea crea anumite distorsiuni. Facem însă o distinție între situația în care o companie joacă conform regulilor într-o jurisdicție unde se creează valoare, unde uh, impozitele uh, se plătesc în baza principiului internațional că se plătesc impozit acolo unde se creează valoare. Și acele companii care nu sunt prezente fizic și care totuși au uh, activități acolo. Mm, Concernant uh, le, le, le rol de l'Union Européenne. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere rolul Uniunii Europene în uh, activitățile noastre, îmi cer scuze dacă uh, am lăsat să se înțeleagă că Uniunea Europeană nu are un rol determinant, inclusiv în dinamica pozitivă pe care avem în grupul nostru de lucru, pentru că Uniunea Europeană și numeroase state membre ale Uniunii Europene au fost lideri în aceste discuții și în deschiderea diferitelor subiecte legate de digitalizarea economiei. Și mă gândesc la Franța cu raportul Colan Colan, care a reprezentat un motor pentru dezbaterile în acest sens. Uh, Franța este co-președinte al grupului nostru de lucru și, lucrează, și joacă un uh, rol cheie în acest sens. Uniunea Europeană este uh, observator la acest grup de lucru și are acces la toate documentele noastre. Prin urmare, trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului și rolul pozitiv pe care Uniunea Europeană, în sens larg, l-a jucat de la nașterea Uh, BEPS. În ceea ce privește propunerea de Digital Services Tax, și aici uh, doresc să uh, corectez afirmațiile dacă am uh, lăsat să se înțeleagă că ne dorim să subminăm în vreun fel propunerea făcută de Uniunea Europeană. Nici de cum intențiile noastre sunt complet diferite. Am explicat uh, ceea ce figurează în raportul interimar și anume că nu există un consens cu privire la utilitatea unei astfel de măsuri. Așa stau lucrurile, însă în același timp statele sunt suverane și sunt libere și așa se spune de altfel în mod explicit în raportul nostru interimar, sunt libere să adopte măsuri pentru a face uh, o evaluare a argumentelor pro și contra Uh, pentru a vedea care este utilitatea unei astfel de măsuri, pentru a vedea dacă există posibilitatea vreunei distorsionări economice a unei anumite măsuri, pentru a vedea care este oportunitatea unei anumite măsuri, dar oricum nicio decizie de oportunitate nu se face asupra utilității unei astfel de măsuri sau asupra propunerii Comisiei Europene cu privire la ODST. Thank you very much. Well, I, I will refrain. Mulțumesc foarte mult. Ehm, nu voi ehm, trage concluzii, voi spune doar că această problemă cu siguranță va necesita discuții suplimentare în Comisia Econ. Din punct de vedere procedural, nu există niște reguli specifice în ceea ce privește ordinea vorbitorilor și de fiecare dată când avem un subiect interesant uh, într-o audiere, facem tot ce este posibil pentru a păstra uh, timpul uh, stabilit. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor. Următoarea ședință va, a Comisiei va avea loc pe 26 septembrie la ora 15. Doresc să mulțumesc așadar vorbitorilor, reprezentanților Comisiei și uh, OCDE. Mulțumesc uh, membrilor comisiei, interpreților și suspend aici ședința. Mulțumesc!